So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, bine ați venit la reuniunea de după amiază. Următorul punct pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu domnul Jan Richter, ministrul slovac al muncii, afacerilor sociale și familiei. Domnule ministru, bine ați venit la noi. Cred că este prima dată când avem uh, ocazia să vă primim acum în uh, timpul președinției slovace. Dorim să profităm de această ocazie, ne interesează foarte mult ce se întâmplă acum în această perioadă dificilă, mai ales pe planul uh, ocupării, al afacerilor sociale, desigur. Și aici ne așteaptă mult de lucru atât pe noi uh, ca Comisie de Ocupare, cât și uh, pe președinția slovacă. Și ne bucurăm să avem uh, ocazia să discutăm și am să vă dau cuvântul înainte de toate. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, Vážené pani posla... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, aș dori să vă urez tuturor o după amiază plăcută. Și e o mare plăcere și onoare pentru mine să fiu invitat în Parlamentul European și să iau cuvântul în numele președinției Slovacia a, a Uniunii Europene. Vreau să vă mulțumesc pentru asta și aș vrea să vă prezint prioritățile președinției slovace pentru următoarele luni. Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale din Parlament este un organism cheie pentru politicile din domeniu, condițiile de lucru, um, formare, libera circulație a lucrătorilor, drepturile tinerilor, drepturile pensionarilor, mobilitate, toate aceste elemente țin de diferite etape ale vieții cetățenilor europeni și sunt uh, momente deosebit de importante. Și dacă e să vorbim despre reconcilierea, îmbinarea armonioasă a vieții private și a vieții profesionale, despre siguranța la locul muncii, despre uh, alocații sociale uh, pentru, despre drepturile la pensii, toate aceste elemente, despre migranți, toate aceste elemente sunt deosebit de importante pentru noi. Tocmai de aceea, cetățenii europeni, partenerii sociali, mass media și diferite grupuri de interese, ONG-uri, acordă o atenție deosebită acestor subiecte. Tocmai pentru că, spre exemplu, drepturile la pensie ne afectează pe toți. Ne privesc pe toți și aștept o cooperare strânsă cu Parlamentul European pe durata președinției slovace. Sunt de părere că prin această interacțiune, prin cooperarea noastră, vom îmbunătăți calitatea vieții și calitatea muncii cetățenilor europeni, ceea ce în fond este chiar scopul nostru comun. Prioritățile cheie ale președinției slovace în domeniul ocupării, în domeniul politicilor sociale, este tocmai să ne asigurăm că vom crea locuri de muncă și că vom avea prosperitate, atât în prezent cât și în viitor. Și acest lucru dă tonul agendei de lucru pe diferite subiecte tehnice și politice, la diferite întâlniri. Și dă tonul și pentru diferite evenimente organizate în Slovacia. Noi vrem să punem accentul în eforturile noastre pe promovarea uh, luptei împotriva excluziunii, crearea locuri de muncă, măsuri în acest sens. Și Consiliul EFSCO informal de pe 14 și 15 iulie, care a avut loc la Bratislava, a reprezentat punctul de plecare pentru președinția slovacă în aceste domenii, de chestiuni de ocupare și afaceri sociale. Și discuțiile s-au concentrat pe provocările actuale, la schimbările sociale, tehnologice, ca urmare a modificărilor în demografie, uh, ca urmare a migrației, a digitalizării și ca urmare a impactului acestora asupra pieței muncii. Ministrii au ajuns de acord asupra faptului că robotizarea și digitalizarea au un impact semnificativ asupra pieței muncii, având în vedere schimbărilor tehnologice, se pierd anumite locuri de muncă. Pentru că aceste locuri de muncă sunt preluate de către roboți și calificările pe care le cerem lucrătorilor se modifică în foarte multe uh, sectoare. De, transformările digitale ale economiei duc la o modificare a întregului peisaj și se uh, sporesc cererile în materie de competențe. Și digitalizarea are astfel un impact direct asupra recalificărilor, reciclării, câștigării noi, dobândirea noi competențe, asupra învățământului și impactul digitalizării asupra pieței muncii va fi un element crucial pe viitor în contextul social. Și avem nevoie de politici la nivel național european. Decizii în acest sens care să ne permită să reîmbinăm creșterea economică, deciziile și progresul social. Deciziile uh, ce decurg din evoluțiile tehnologice. Eu cred că un element important, pentru că aceste consecințe din, ce decurg din digitalizare nu se referă doar la aspecte tehnice, ci și la aspecte sociale ce trebuie să fie luate în considerare în egală măsură și pentru a avea creștere și potențial de creștere și uh, pentru a crea locuri de muncă, trebuie să susținem munca depusă de dumneavoastră în această comisie pe subiectele legate de piața unică digitală. Și în acest sens aș dori să mulțumesc domnului președinte, să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Handel, dar și comisiei dumneavoastră pentru participarea activă uh, la Consiliul Informal ESCO din Bratislava. Președinția slovacă va continua să muncească pe propunerile legislative care vor fi discutate la nivel de experți și la nivel tehnic. Și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a înregistra progres în aceste dosare și pentru a găsi un acord la nivel politic. Una din propunerile cele mai sensibile din punct de vedere politic reprezintă directiva lucrătorilor detașați și Comisia a analizat acum reacțiile din partea 11 state membre, din partea 11 parlamente din statele membre și a hotărât să lase propunerea în continuare pe masa de discuție neschimbată. Președinția slovacă este gata să muncească din greu pe acest dosar pentru a comunica cu toate statele membre într-un spirit de cooperare să încercăm să găsim un compromis. Textul directivei în principal putea fi larg susținut. Și grupul de lucru la Consiliu își va continua negocierile pe acest dosar Uh, începând chiar din 2 septembrie. Un alt dosar important în domeniul sănătății la locul muncii îl reprezintă directiva modificată referitoare la protecția lucrătorilor față de riscurile de expunere la agenți uh, cancerigeni. Substanțele care sunt cuprinse pe lista din propunere au un impact negativ asupra sănătății lucrătorilor. și stabilirea unor praguri maxime pentru aceste substanțe și respectarea acestora ne va permite să scădem riscurile la care sunt expuși uh, lucrătorii în contact cu aceste substanțe și, în final, să oferim acestor lucrători o protecție mai bună. Și în acest sens, aș vrea să subliniez propunerea făcută pe sub președinția țărilor de jos, care a fost una foarte bună și care ne va permite să obținem un acord la Consiliul EPSCO din octombrie. Suntem gata să comunicăm în mod deschis către Parlamentul European și să cooperăm cu raportorii, domnul vicepreședinte al Comisiei, doamna Marita Olskov, tocmai pentru a găsi un acord cât mai repede cu putință. Și de asemenea aș dori să salut și inițiativa Comisiei Europene de a începe treptat o actualizare a legislației europene din domeniu, și anume din domeniul sănătății la locul muncii. Și suntem încântați de faptul că și Comisia are intenția să vină cu o propunere de directivă și cu o a doua listă de substanțe cancerigene până la sfârșitul anului acesta. Subiectul acesta al sănătății la locul muncii va fi discutat și la conferința de experți din 24 și 25 octombrie, ce va fi organizată în Bratislava care va avea drept scop să îmbunătățească mentalitatea și comportamentele de prevenire și protecție uh, a sănătății la locul muncii, scopul conferinței fiind să sporim uh, conștientizarea față de acest subiect, și anume sănătatea la locul muncii, și să câștigăm în același timp și noi competențe legate și de noile tehnologii uh, și de noile forme de ocupare ca urmare a tehnologiilor uh, noi apărute pe piață. Și fără a uita, evident, și faptul că uh, forța de muncă îmbătrânește. Un alt element important pentru președinția noastră îl reprezintă actul accesibilității european, care are drept scop să îmbunătățească felul în care funcționează piața internă, fără bariere, fără obstacole și de a îmbunătăți pers situația persoanelor cu handicap și dizabilități. Ideea este să avem un uh, tratament egal în ceea ce privește accesul la bunuri și la servicii. Ideea, aici, uh, ambiția președinției noastre este să modificăm textul în așa fel încât să sporim siguranța juridică, gradul de siguranță juridică și să, de, uh, să scădem povara administrativă pentru întreprinderi și pentru auto, autoritățile de supraveghere. În ceea ce privește propunerile legislative, cam atât. Acum aș vrea să mă refer și la propunerile nelegislative, mai ales pe chestiuni legate de tineret. În luna octombrie ne așteptăm la un raport din partea Comisiei Europene care va evalua implementarea garanției pentru tineret și a măsurilor luate pentru a sprijini uh, ocuparea în rândul tinerilor. Este foarte important să continuăm această inițiativă și după anul 2016. Este cu atât mai important pentru statele membre care au avut dificultăți în ceea ce privește rata de șomaj în rândul tinerilor și uh, președinția noastră are o apreciere pozitivă față de toate aceste inițiative și toate celelalte experiențe care ar putea fi utile în implementarea acestui program. Programul acesta a ajutat foarte mulți tineri să-și găsească un loc de muncă și președinția noastră se, se așteaptă cu nerăbdare concluziile Consiliului care în mod clar vor sublinia în mod pozitiv consecințele acestei program în beneficiul tinerilor. Și acest lucru se referă și la felul în care această inițiativă va fi finanțată și după 2016. Subiectul acesta va fi și pe agenda de lucru a unei conferințe ce va fi organizată în 10-11 octombrie anul acesta și va pune accentul pe îmbunătățirea situației romilor. și ne așteptăm ca aceste evenimente să aibă nu numai o dimensiune politică, ci să fie și foarte concrete, în așa fel încât tinerii din comunitatea romă să ne explice care este situația lor actuală, care este situația actuală a minorităților rome în Europa și să ne prezinte și punctul lor de vedere despre acțiunile ce sunt desfășurate în favoarea tinerilor romi eventual să găsim anumite uh, soluții la problemele cu care se confruntă minoritățile rome la nivel local, regional și așa mai departe. E vorba de integrarea romilor, un subiect ce va fi dezbătut și la Consiliu. Și concluziile formale ale Consiliului doresc să vină în întâmpinarea raportului Comisiei referitor la implementarea strategiilor naționale în favoarea integrării populației rome. Romii, deși sunt o minoritate, reprezintă un grup dezavantajat în uh, populația noastră și sunt totuși cetățeni uh, cu drepturi de pline. Au drepturi, au obligații ca oricare alt cetățean european. Tocmai de aceea trebuie să promovăm o atitudine diferită. N-ar trebui să pierdem din vedere sau să lăsăm deoparte acest uh, dosar. Trebuie să obținem implicarea romilor, pentru că ei sunt cei care vor găsi soluții la problemele cu care se confruntă. Un alt aspect îl reprezintă șomajul de lungă durată în rândul romilor. Uh, dar nu e un subiect care se referă doar la minoritatea romă, e o problemă transversală în societatea noastră. Sunt multe state membre, printre care și Slovacia de altfel, care s-au confruntat cu acest fenomen. Și deci ne dorim să organizăm această conferință care să dezbată pe aceste subiecte și care să ne permită să aprobăm cadrul legislativ care să ducă la o mai bună integrare a persoanelor care au fost uh, în șomaj de multă vreme. Să sperăm că aceste recomandări vor fi preluate și dezbătute și la Consiliul EPSCO uh, ce va avea loc în Luxemburg pe acest subiect. Și să vedem dacă putem reduce șomajul pe termen lung, de lungă durată și să obținem o mai bună integrare a șomerilor de lungă durată pe piața muncii. Cu aceste schimburi de informații, să sperăm că vom ajunge la o sursă nouă de inspirație și de înțelegere a situației romilor în momentul de față. Pentru a spori lupta împotriva șomajului, mai ales în rândul femeilor, E bine, acest lucru va depinde foarte mult și de felul în care sunt gestionate politicile care ne vor permite o îmbinare armonioasă între viața profesională și viața privată. Aici nu trebuie să pierdem din vedere nici activitățile Comisiei Europene, care a venit cu o inițiativă. Ca să putem îmbina armonios activitățile din viața profesională și activitățile din viața privată. Și știu că acest lucru va fi discutat și în comisia dumneavoastră și va fi discutat și în Comisia pentru egalitatea de Gen și Drepturile Femeilor. Și acolo știu că există un raport foarte important pe acest subiect. Iar această inițiativă, în principiu, ar trebui să îmbunătățească condițiile pentru femei și accesul lor la piața muncii și să ne permită să îmbunătățim cadrul legislativ din Uniunea Europeană, tocmai pentru a profita de viață mai mult din partea celor care lucrează pe piața muncii și care au și o familie. Și nu numai, când spun familie, mă refer nu numai la persoane în vârstă, ci și copii. Și vrem să avem astfel de egalitate pe piața muncii. Președinția slovacă va organiza de asemenea și o conferință care va avea drept titlu Îmbinarea vieții private și profesionale în societatea modernă. Papa lua loc în 21 septembrie în Bratislava și discuțiile la nivel de experți vor veni cu sugestii pentru a moderniza legislația existentă, în așa fel încât organizarea actuală a programului de lucru să fie modificată în așa fel încât să putem să facem față noilor tendințe de pe piață. Și oricum vom organiza și alte întâlniri, evenimente, pe lângă această conferință, ateliere, care ne vor permite să înregistrăm nu doar câteva progrese pe anumite domenii, ci să și comunicăm această agendă pozitivă de lucru a Uniunii Europene înspre cetățenii europeni. Și această modalitate de a prezenta avantajele și anumite aspecte specifice ale muncii noastre trebuie să fie făcută într-un mod clar, răspicat, să fie comunicată în mod vizibil înspre cetățenii europeni i iniciatív prichádzajúcich z Európskej únie a tým ponúkajú veľa... Aceste iniciatíve vin din partea Uniunii Europene, iar presa distorsionează adesea um, perspectiva asupra activităților UE și cetățenii au o percepție uh, distorsionată. Ca ministru al muncii și al familiei din uh, țara care are acum președinția europeană, cred că avem uh, foarte multe de făcut, putem lua foarte multe măsuri care vizează direct pe cetățeni, protecția lucrătorilor, uh, asigurări sociale și așa mai departe. Aceste lucruri pot să demonstreze că integrarea europeană e importantă și merită continuată. Mulțumesc foarte mult! Herr Minister, recht herzlichen Dank für Ihre Einführung. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. La Comisia pentru Ocupare, în uh, totdeauna dăm cuvântul coordonatorilor, uh, membrilor, uh, coordonatorilor grupurilor politice și apoi membrilor în ordine, ca să poată să-și prezinte întrebările și observațiile. Și începe domnul Casa pentru PPE. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați acceptat invitația noastră de astăzi. Ați vorbit despre măsuri de creare de locuri de muncă și, după cum știm cu toții, Președinția slovacă va realiza evaluarea cadrului european existent destinat promovării ocupării la tineri. Eu salut hotărârea dumneavoastră de a combate șomajul la tineri. Aceasta este și o prioritate a partidului meu și a Parlamentului European. Criza financiară a avut consecințe grave, mai ales uh, șomajul la tine care s-au resimțit în multe state membre. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Șomajul uh, în rândul tinerilor în Slovacia, țara dumneavoastră, domnule ministru. Dacă nu mă înșel, acesta se află cam la 25% și există diferențe regionale mari, ajungându-se până la uh, 50% în unele regiuni. A găsit ministerul dumneavoastră metode eficiente de a combate șomajul la tineri, mai ales în zonele unde, în mod clar, politicile de până acum nu au fost eficiente? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Steinrück de la SND. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră de astăzi mm, Mă bucur că vă aduceți contribuția și vă referiți la subiecte care pe noi la Comisia de Ocupare ne interesează foarte mult. În, în legătură cu anumite subiecte, mi-aș fi dorit să aud propuneri mai concrete, de exemplu în ceea ce privește combaterea șomajului în rândul tinerilor. S-au făcut diferite experimente până acum parțial reușite, unele mai puțin reușite. Uh, ce ați dorit dumneavoastră să ameliorați? Uh, ce doriți să faceți pentru a combate șomajul pe termen lung? Comisia a făcut o comunicare în acest sens și aș vrea să știu ce uh, anume va face concret președinția slovacă a, concret, uh, a Consiliului pe această temă, pentru că există mult prea multe probleme în general în uh, Europa din acest motiv. Apoi vreau să vă întreb cum priviți digitalizarea pe viitor și efectele acesteia asupra uh, pieței de muncă și efectele sociale asupra ocupării, efectele asupra sistemelor sociale din statele membre. Aceste subiecte sunt pentru noi la fel de importante ca și uh, mobilitatea corectă pe piața europeană a muncii poate că avem uh, opinii politice diferite, însă uh, până la urmă trebuie să ținem cont de oameni, de uh, lucrători care trebuie să se bucure de drepturile lor ca lucrători și există un singur pachet deocamdată în acest sens și sunt multe exemple de cazuri în care mai avem de lucru. Nu trebuie să se creeze în Europa o concurență a locurilor de muncă cât mai prost plătite, ci o concurență a locurilor de muncă bune și orientate spre viitor. Abia atunci vom avea o piață internă solidă și nu vom concura unii cu alții. Sper că veți lucra și dumneavoastră la o Europa pozitivă, o Europa care să nu țină cont doar de interesele economice, o piață unică uh, funcțională, este una în care toate statele membre prosperă, dar um, mai important decât atât este ca toți oamenii din Europa să poată trăi bine. Și um, mă bucur să văd că spuneți și dumneavoastră că de multe ori media um, răspândește o imagine negativă asupra Europei. Eu cred că și politicienii au o contribuție la conținuturile din media și în orice caz să știți că în noi găsiți un partener de nădejde. Mulțumesc, doamna Trebesius de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru, pentru prezentarea făcută acum la începutul președinției uh, slovace. Multe aspecte au fost abordate deja cât se poate de clar. Eu v-aș ruga să uh, ne spuneți mai multe despre uh, subiectele care țin de uh, competența comisiei noastre. Ați vorbit deja despre șomaj, șomajul la tineri, șomajul de lungă durată. Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că crearea de noi locuri de muncă este o provocare deosebită și una deosebit de importantă. În cadrul președinției slovace, cum uh, priviți dumneavoastră nevoia de măsuri uh, politice concrete pentru a crea inovare, pentru a crea locuri de muncă orientate spre viitor și uh, cum putem să acționăm proactiv pentru a elimina obstacolele care nu permit, de exemplu, extinderea întreprinderilor sau chiar crearea de noi întreprinderi? pentru că de aceste lucruri depinde crearea de noi locuri de muncă. Un alt punct uh, și mai important, există o propunere a Comisiei Uniunii Europene um, privind ameliorarea um, um, liberei circulații fără bariere. E vorba de uh, produse și servicii care să permită și persoanelor cu handicap sau persoanelor mai în vârstă să joace un rol activ în societate. Și uh, aici uh, piața de, mun- de muncă trebuie să fie implicată activ. Până acum, președinția slovacă a oferit numai informații foarte restrânse în legătură cu înlăturarea obstacolelor Uh, și uh, subiectul mi se pare foarte important și vă rog să ne spuneți, domnule ministru, ce doriți să faceți, uh, ce obstacole trebuie depășite și cum vă putem noi, Parlamentul European, susține concret. Mulțumesc! Mulțumesc! De la ALDE, doamna Harkin. Mulțumesc! Vreau să urez bun venit uh, domnului ministru la comisia noastră și să îi spun că aștept cu nerăbdare cooperarea din următoarele șase luni. În programul dumneavoastră ați menționat trei idei, uh, obținerea de rezultate concrete, depășirea fragmentării și uh, punerea accentului pe cetățeni. La primele două ați subliniat foarte mult faptul că uh, Trebuie să demonstrăm cetățenilor că proiectele comune europene au un impact pozitiv asupra vieților lor. Și ați spus-o și dumneavoastră în discurs. Cred că suntem cu toții de acord că acest lucru e foarte important, pentru că multe lucruri uh, care se fac nu sunt uh, văzute, nu sunt remarcate. Aș vrea să vă întreb dacă aveți propuneri specifice. Ce intenționați să faceți? Cum intenționați să comunicați cetățenilor aceste lucruri? Aceasta ar fi prima întrebare. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor și competențele, am să las pe colega mea Martina să se exprime. Apoi, ați uh, vorbit despre actul uh, privind accesibilitatea și uh, ați vorbit despre sporirea siguranței juridice și reducerea poverilor pentru IMM-uri. Cred că este important să nu uitați că uh, legea accesibilității trebuie să aibă realmente ca obiectiv eliminarea barierelor pentru persoanele cu dizabilități, care sunt tot mai numeroase în Uniunea Europeană. Deci sper că în munca dumneavoastră să respectați echilibrul între aceste lucruri. Apoi ați vorbit despre piața internă, libera circulație a lucrătorilor și coordonarea sistemelor de asigurări sociale. Aș vrea să vă rog să ne spuneți uh, pe scurt ce se va întâmpla, ce veți face, pentru că trebuie să privim uh, propunerile și în contextul Brexit. Vă rog să-mi spuneți ce păstrați, ce dispare, ce mai e disponibil și așa mai departe. În cele din urmă, mă bucur să aud că doriți să uh, evaluați eficiența garanției pentru tineret și în cele din urmă, Vreau să vă spun că economia bazată pe, partaza, pe partajare, pe sharing, nu a fost menționată și este foarte importantă și mi-ar fi plăcut să cred că această președinție va avea acest subiect pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ronia Cari de la Guengel. Øh, Gern start med at byde dig velkommen, minister. Tak fordi du kommer. Tak. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru explicațiile date. este foarte util să avem un uh, dialog direct cu președinția Consiliului. Am două întrebări concrete. În primul rând, directiva detaj, detașării a fost menționată rapid, dar eu aș dori să aflu mai aprofundat care sunt pozițiile președinției și ce așteptări aveți pentru negocieri. Sigur că rezultatele nu pot fi uh, anticipate de acum, dar puteți să ne spuneți care este situația actuală. Apoi o întrebare mai generală privind dumpingul social. La comisia noastră am adoptat în iunie un raport care va ajunge în plenar în septembrie, care conține multe elemente, printre care uh, crearea unor condiții bune și um, adecvate, sigure pentru lucrători. Cum putem împăca acest lucru cu directiva detașării lucrătorilor? Cum putem ameliora și mai mult condițiile de lucru ale cetățenilor? Și ce se întâmplă cu partenerii sociali? Trebuie să fie și ei implicați, da sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc de la Vex, doamna Lam. Mulțumesc și eu doresc să salut prezența ministrului de, de astăzi. Ca și colega mea, Marian Harkin, aș vrea să spun că Într-adevăr, cetățenii ar trebui să simtă că Uniunea Europeană lucrează pentru ei, indiferent de situația lor socială. Um, ați putea, vă rog, comenta uh, despre prioritățile dumneavoastră legate de pilonul drepturilor sociale, care este gata de consultare acum și uh, mi-ar plăcea să ne spuneți uh, ce credeți că puteți face în sensul acestei propuneri. De asemenea, ne interesează ce spuneați dumneavoastră legat de strategia romilor și uh, includerea socială acolo și, de asemenea, sănătatea și siguranța la locul de muncă. Mie mi s-a părut că miniștrii vor să scape de acest subiect în loc să-l dezvolte. Apoi, mi s-a părut că ați vorbit destul de mult de dimensiunea prevenției, de noile competențe și de chestiunea tranziției pe care dumneavoastră ați corelat-o cu economia digitală. Noi la comisia noastră am analizat tranziția și din perspectiva um, relațiilor acesteia cu eficiența resurselor, cu eficiența energetică, întreaga idee a transformării economiei într-una mai ecologică și mai durabilă. Aș vrea să vă invit să ne spuneți um, cum priviți dumneavoastră evoluția acestor sectoare? Ce competențe sunt necesare, ce noi locuri de muncă pot fi create și ce schimbări se vor produce în aceste domenii? Și încă o dată, Parlamentul vă stă la dispoziție pentru o colaborare strânsă, pentru dezvoltarea de idei. Cred, de exemplu, că o nouă agendă a competențelor e una care nu ține cont de uh, acest sector neapărat, deși noi la comisia noastră am um, lucrat în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu o văd pe Laura Agea de la FDD și nici pe reprezentantul ENF, deci putem trece direct la a doua rundă de întrebări și începe doamna Moran Chartier. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ne onorați cu prezența la comisia noastră și că ne prezentați uh, această viziune a președinției slovace cu privire la programul său. Am trei întrebări. În primul rând, în legătură cu revizuirea directivei uh, detașării lucrătorilor. Aici abordați din nou o problemă menționată și anume fragmentarea pe care doriți să o evitați. Ne puteți spune ce metode de lucru aveți la Consiliu pentru a evita fragmentarea? Pentru că până acum s-a vorbit mai mult de uh, faptul că uh, procedura cartonașului uh, galben este una prin care se poate exprima opoziția, mai mult decât despre dorința de a împinge înainte această directivă care stă la baza Europei Sociale. În al doilea rând, este vorba despre evoluția meseriilor, evoluția profesională și ați insistat și dumneavoastră asupra acestui punct. Uh, cele 10 meserii în care se angajează, se fac cele mai multe angajări acum, nu existau acum 10 ani. Este o cursă contra cronometru. Ce credeți dumneavoastră că puteți face în președinția slovacă pentru a accelera această cursă contra cronometru? Pentru că dacă nu facem nimic, nu vom uh, face decât să recalificăm în permanență șomerii, ceea ce pentru mine este esențial ca subiect. Apoi aș dori să mă refer la fondurile sociale destinate reintegrării șomerilor. Sunteți gata să le susțineți din toate puterile? ca să nu se piardă în fondurile de coeziune și capitalul uman să rămână în centrul preocupărilor europene. Vă mulțumesc! Dankeschön. Jetzt folgt Michaela Androidova. Mulțumesc, Mihaela Androidova. Șoidrova, am ce scuze. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte bucuroasă că ați menționat abordarea dumneavoastră la, în legătură cu această agendă și ați acoperit deja punctele cheie. Eu două întrebări. În primul rând, nu știu cum, ce se va întâmpla cu directiva pentru detașarea lucrătorilor. Dumneavoastră a spus că trebuie să încercăm să ajungem la un consens. Avem 11 uh, avize și tonașe galbene pe de o parte, pe de altă parte avem uh, comisia care insistă pe punctul său de vedere. Nu știu ce se va întâmpla așadar cu ea. Puteți să ne spuneți momentul acesta? Ce propunere consensuală ar fi pentru dumneavoastră eventual o cale acceptabilă? și dacă aveți intenția să înaintați propuneri cu privire la adică, directiva de implementare în 2014. Am avut un termen 2016, statele membre au implementat ce era de implementat, însă nu am avut încă nicio evaluare a implementării. Noi considerăm că această directivă este așadar uh, una pre-necesară pentru înainte să putem să facem o evaluare a directivei cu privire la detașarea lucrătorilor. Deci întrebarea este dacă planificați o astfel de evaluare sau nu în uh, viitor. Și altceva, cum vreți să ne ajutați să îmbunătățim armonizarea între viața privată și viața profesională? aș vrea să subliniez că în anumite rapoarte care s-au menționat, unii spun că nu este destul de bine apreciată munca părinților. Când, de exemplu, unul uh, părinte lucrează și celălalt uh, se ocupă de toată munca din casă, munca celui care stă acasă nu este evaluată deloc ca atare și vreau să știu dacă aveți o propunere specifică pentru o armonizare între viața privată și viața profesională. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Blinkeviciu te are acum. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră la comisia noastră în timpul uh, comisiei, uh, reuniunii de comisie. Slovacia preia președinția Uniunii într-o perioadă foarte dificilă. Este prima președinție mm, pentru Slovacia în general. Vă urez uh, toate cele bune și succes la această președinție și uh, sper să reușim să ne apropiem și mai mult ca familie europeană după această președinție. Dumneavoastră sunteți ministrul muncii și a afacerilor sociale. Noi ne ocupăm de deciziile cu privire la garanția pentru tineret și cadrul financiar. Dar, domnule ministru, vreau să vă întreb dacă nu credeți că o mare parte dintre tineri uh, nu pot găsi un loc, de, un loc de muncă și emigrează în alte țări, în Uniunea Europeană sau în afara ei, tocmai pentru că nu abordăm problema sărăciei uh, la copii. unul din patru copii în Uniunea Europeană trăiește în sărăcie. E foarte gravă situația și vreau să știu dacă Slovacia face ceva în această direcție. Un alt aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră și colegii este că Comisia pentru Ocupare și Comisia FEM a au avut un raport comun cu privire la armonizarea vieții private și vieții profesionale. Mă bucur că veți avea o conferință în septembrie pe această temă, dar vreau să vă întreb ce credeți că ați putea face concret pe perioada președinției dumneavoastră pentru a putea armoniza aceste două aspecte. Noi, Parlamentul, am cerut Comisiei să ne prezinte patru proiecte de directivă care sunt foarte importante dacă vrem să obținem uh, progres în uh, armonizarea celor două domenii de viață. Și un alt uh, punct care e foarte important, țara mea, Lituania, are un interes deosebit pentru de, directiva pentru detașarea lucrătorilor. Lituania, ca și alte țări vecine, au blocat directiva momentan. Nu credeți că în timpul președinției dumneavoastră ar trebui să purtăm mai multe discuții despre de ce se întâmplă așa ceva, de ce statele membre nu vor să îmbunătățească salariile, de exemplu, la șoferii de tir. În loc să se concentreze pe uh, alocații jurnaliere din de, sau alte aspecte foarte de detaliu, poate ar fi mai bine să se gândească la aceste aspecte mari. Mulțumesc foarte mult! Doamna Iongherius, mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc, domnule președinte. Vă urăm, în primul rând, foarte mult succes pentru cele șase luni în care veți deține președinția UE. Olanda a dat ștafeta mai departe către Slovacia și deci avem o legătură deosebită, însă cu siguranță dumneavoastră ați primit în acest pachet și destul de multe probleme și m-am bucurat foarte mult să aud de la dumneavoastră că chestiunile sociale sunt foarte importante pentru dumneavoastră și pentru cetățeni. Așa cred și eu că trebuie să vedem problemele sociale. Ele sunt extrem de importante pentru oameni și sunt un punct de plecare pentru ca să, rezol- să rezolvăm multe probleme. Ați spus că pe 2 septembrie se întâlnește grupul de lucru de la Consiliu, directiva pentru detașarea lucrătorilor o, să fie într-adevăr subiectul acestor reuniuni, pentru că trebuie începută uh, negocierile și vreau să vă întreb dacă știți cumva deja cum o să decurgă problema aceasta în timpul președinției slovace. Credeți că o să ajungem la o concluzie? Sunteți optimist sau nu? În orice caz, trebuie să ajungem la compromisuri, dar uh, aș vrea să știu cum apreciați dumneavoastră problema. Și mai vreau să mai mă refer la o altă temă. Ați vorbit de combaterea sărăciei, dar eu cred că trebuie să ne gândim și la strategii pentru ca în multe domenii din Europa să garantăm îmbunătățirea puterii de cumpărare a lucrătorilor și aceasta printr-o creștere a salariilor, bineînțeles. După cum știm, creșterea economică în Europa lasă de dorit. Situația nu e roză deloc. Cum credeți că putem rezolva această problemă? Ce strategie vedeți dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cucan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Aș dori să vă urez bun venit. Ne bucurăm să vă putem vedea aici. Așa cum a spus și domnul președinte la început, pentru noi, membrii în această comisie, e un moment foarte important să putem să discutăm despre diferite subiecte cu țările care dețin președinția și mai precis cu miniștrii care dețin portofoliul care este corespunzător comisiei noastre. Și m-am bucurat să aud deja multe lucruri în discursul dumneavoastră introductiv. Când vorbim despre directiva pentru detașarea lucrătorilor, doamna Șoidrova a menționat deja că e vorba de un punct important. Dacă ar fi să stabilim un obiectiv, găsirea unui uh, consens între statele membre, eu zic că ar fi prea ambițios. Eu cred că ar trebui mai degrabă să stabilim uh, obiective realiste. E clar că poziția statelor membre e foarte diferită și aș vrea să vă întreb dacă președinția are vreo strategie, vreo tactică pe care a prevăzut-o sau poate vreo um, rețetă secretă prin care să poată face progrese în domeniu. Deja eu cred că dacă realizăm acest lucru e foarte bine. A doua chestiune pe care vreau să o menționez are legătură cu prioritățile noastre. Priorități pentru, de exemplu, tineri și uh, garanția pentru tineret sau locuri de muncă pentru tineri. Și vreau să vă rog dacă puteți să garantați și o susținere pentru persoanele în vârstă mă gândesc, de exemplu, și la uh, spirit antreprenorial, la persoanele mai în vârstă. Dezvoltarea așa numitei economii de argint. Vrem să nu mai existe discriminare de niciun fel atunci când e vorba, de exemplu, de motive de vârstă. Eu vă urez mult succes oricum în această nouă provocare. Mulțumesc, doamna Martina de la Baiova are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, bun venit la noi. Sunt foarte mândră să pot să comunic cu vecinii noștri care acum dețin președinția UE. Sunt trei puncte pe care vreau eu să le menționez. Unul este garanția pentru tineret, pe care a menționat-o și doamna Harkin deja. Mă bucur că ați văzut-o ca o prioritate, pentru că ea trebuie revizuită, această garanție, și trebuie să ne uităm la rezultate concrete, la valoarea adăugată concretă pentru ca să vedem dacă garanția a fost eficientă. Asta înainte să creștem alocările la buget. Dacă ne uităm la recomandările Curții Europene de Conturi, care s-a ocupat de subiect, ar fi foarte util să preluăm acele recomandări. Altceva sunt competențele. Trebuie să legăm competențele și cunoștințele cu cerințele de pe piața muncii. Eu m-am ocupat de această cerință de când am venit în Parlament și vreau o cooperare mai bună, de exemplu, între educație, instituțiile din învățământ, industrie, lumea afacerilor. Eu cred că și aici uh, lumea afacerilor trebuie implicată mult mai bine în comunicarea cu autoritățile publice pentru ca să se comunice nevoia de um, o coordonare între cele două. Ar fi o idee să îmbunătățim cele mai bune practici, să ne uităm la ce fac uh, cele mai fruntașe țări, să vedem cum am putea să preluăm modelul respectiv. Aș vrea să știu cum vreți să încurajați statele membre să implementeze agenda Comisiei pentru competențe noi. Ultima întrebare a mai fost de asemenea menționată. E vorba de directiva privind detașarea lucrătorilor. În președinția anterioară, care a fost deținută de către țările de la grupul de la Visegrad, Visegrad, îmi cer scuze, um, Slovacia a fost unul, una din țările care și-a trimis recomandările către Comisie pentru revizuirea directivei. Știți că o prioritate absolută trebuie să fie îmbunătățirea competitivității în Uniunea Europeană și s-ar putea să avem uh, pe viitor o dezbatere foarte delicată. Ca și uh, colegul meu cu can, aș vrea să știu dacă aveți cumva o rețetă miracol dacă președinția slovacă știe cum să abordeze revizuirea directivei pentru ca să funcționeze. Sper că însă aceasta nu este ultima noastră întâlnire și o să vă mai avem ocazia să mai găsim o soluție. Mulțumesc. Sofia Ribeiro are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, în această primă sesiune a comisiei noastre la care sunteți prezenți și dumneavoastră. Sper însă ca această reuniune să fie una dintre multele la care dumneavoastră, dumneavoastră veți fi prezent. Am mai multe întrebări pe care vreau să vi le pun. În primul rând, uh, la, ca o, un început pozitiv, să spunem așa, în discuția noastră, aș vrea să vă rog să fim atenți la părerea cetățenilor um, din mai multe state membre despre uh, revizuirea directivei, despre necesitățile pe care le avem. Eu m-am uh, ocupat foarte mult de aspectele sociale, de aspectele de ocupare care țin de semestrul european. Noi am discutat deja în martie despre ele și săptămâna viitoare va avea loc uh, evaluarea semestrului european pentru anul acesta. Noi vrem să avem un echilibru mai bun între uh, aspectele economice și aspectele sociale. Și când um, avem o participare, dacă vrem o participare mai bună a comisiei noastre, atunci trebuie ca și Consiliul să facă um, ceva, uh, să-și facă datoria. Și nu avem senzația că și din partea altă se întâmplă ceva. Din punct de vedere al politicilor economice, se fac mai multe recomandări decât cele din care trebuie să vină din perspectiva socială. Din punctul de vedere al grupului de lucru de la uh, Consiliul de Miniștri, ar trebui mai multe impulsuri. Nu este vorba numai de chestiuni economice. Nu se poate să existe economie fără cetățeni care să fie gata, dispuși să aibă un sistem social care funcționează. Nu merge una fără cealaltă. Întrebarea este însă dacă putem să garantăm protecția socială pentru cetățeni în aceste condiții. Avem o rată a șomajului foarte ridicată în Uniunea Europeană. În continuare avem uh, foarte mulți șomeri de lungă durată și mulți care n-au nicio perspectivă. Avem o problemă destul de clară. Nu avem voie să sacrificăm tineretul actual, dar nici generațiile ulterioare. Deci întrebarea care se pune, domnule ministru, este dacă vreți să abordați protecția uh, dimensiunii sociale în Uniunea Europeană, în președinția dumneavoastră și în ce formă. Altă întrebare pe care au mai pus-o și colegii legată de Brexit, probabil că dumneavoastră veți fi confruntat cu negocierile pentru Brexit și trebuie, ca și aici, la uh, Brexit, să garantăm protecția cetățenilor, cetățeni, de exemplu, care acum uh, sunt uh, activi în Marea Britanie și uh, invers. Ceea ce nu se poate însă discuta numai la nivel de cabine de miniștri. Noi vrem ca și europenii să participe la discuție și vreau să știu dacă aveți deja o strategie de negociere pentru această problemă și care este. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mai amintesc încă o dată că aveți două minute fiecare. Adam Coșa are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. felvetették ezt a témát, ez a kiküldetési irányelv kérdése lett volna, hogy azt... Da, am și o întrebare care a mai fost deja menționată, cred. Directiva pentru detașarea lucrătorilor, cum poate ea să fie uh, Um, bine gestionată și revizuită. Și a doua întrebare se referă la pachetul uh, cu privire la actul de accesibilitate, care ar trebui să fie o prioritate și când va deveni o prioritate. S-au făcut deja multe progrese în timpul președinției olandeze. Ce vrea să facă președinția slovacă acum? Care sunt obiectivele pe care și le-a propus și ce dorește se facă în următoarele șase luni în acest domeniu. Nu e vorba aici numai de persoanele cu handicap, ci de toate persoanele. Dacă accesul la produse și servicii este unul împiedicat, nu este bine pentru nimeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, Brando Benifei. Mulțumesc, domnule președinte! to have the chance again to meet uh, after our... Bucur să putem să ne întâlnim din nou după prima noastră întâlnire la Bratislava în delegația oficială până în Slovacia pe care am avut-o acum o lună. Vă mulțumesc foarte mult pentru discurs și pentru remarcile dumneavoastră și după cum au subliniat și alți colegi, o să avem ocazia să mai colaborăm pe multe teme și mai târziu. Eu personal aș dori să vă întreb dacă puteți să comentați despre posibilitatea și necesitatea de creare a unei, um, unui fond de asigurări uh, la nivelul UE pentru țările care suferă mai ales de un șomaj foarte ridicat după fluctuațiile economice din ultima vreme. Un instrument de acest gen la nivel european ar putea să fie un instrument excelent pentru îmbunătățirea poziției euro, pentru o coeziune socială mai bună și pentru îmbunătățirea cererii interne. Ministrul uh, italian uh, a arătat un proiect posibil la Padova, unde unde ne-am întâlnit și uh, cred că nu sunt singurul în această sală care consideră că o astfel de schemă ar fi foarte bună din punct de vedere macroeconomic, dar nu numai, ci și din, din punct de vedere politic. Cetățenii ar vedea că se iau acțiuni concrete din partea Uniunii Europene către o Europa mai socială. Aș vrea să știu dacă președinția slovacă dorește să continue discuția pe acest subiect cu guvernele care gândesc la fel și cu Parlamentul nostru, care cu siguranță vă va susține pe subiecte ca acesta sau pe subiecte similare care necesită finanțare. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns anticipat. Mulțumesc. Domnul Lopez. Eh, bienvenido. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnului ministru. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Întrebarea mea se referă la digitalizarea pe care dumneavoastră ați menționat-o în intervenție și care va fi strategia concretă pe care o vom avea față de acest proces pe care l-am analizat deja în această comisie și anumite studii uh, consideră că e o adevărată amenințare pentru piața muncii. Și un studiu de anul trecut explica că din cauza robotizării, robotizării se vor pierde 15.000 de locuri de muncă, dar în Regatul Unit. Și mai sunt și alte fenomene care sunt legate de acest eveniment în economie și trebuie să vedem care sunt în termen general uh, efectele, dacă sunt pozitive sau nu. Schimbarea climatică, spre exemplu, robotizarea, digitalizarea, sunt elemente importante pentru că astea duc la uh, pierderea de locuri de muncă. Pot fi anumite beneficii în termen general și agregați, dar totuși pe termen lung uh, s-ar putea să avem probleme. Și uitați-vă și la cifrele uh, șomajului, care au un impact, un impact foarte important când vorbim despre alegeri. Și atunci, cum anume vom veni cu o intervenție de compensare prin, pentru a face față acestor, uh, acestor schimbări, pentru a compensa aceste schimbări pe, de mărfuri, de servicii și pentru a asigura un maxim de demnitate pentru lucrători? Cum vom face această compensare? Prin mecanisme sociale, nu? Deci avem nevoie de un pilon social. Și aici Comisia Europeană are un angajament foarte clar în domeniu, uh, comis- domnul Juncker. Comisia lucrează pe acest subiect și atunci vrem să știm exact, concret, care sunt ideile pentru a putea uh, în următoarele luni, sub președinția dumneavoastră, să punem la punct aceste mecanisme de compensare în domeniul social european. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Guillaume Balas. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, acum câteva zile am discutat cu ministrul muncii din țara mea, din Franța, și o întrebam să aflu ce anume s-ar întâmpla astăzi. De ce s-au spărit controlele în Franța în ceea ce vrește respectarea legii? referitor la piața internă, mai ales libera circulație a lucrătorilor și a lucrărilor detașați. Aceste controle au sporit dar sporind ne-am dat seama că misiunea e și mai uh, amplă decât ne imaginam inițial și că întreprinderile care nu respectau legea erau și mai numeroase decât credeam. Și a insistat asupra faptului, și cred că are dreptate, doamna ministru, și suntem și noi de părere, că nu există suficientă coordonare europeană la nivel de control ar fi totuși niște acțiuni destul de simple care ar putea fi întreprinse chiar rapid. Și aș dori să știu care este agenda dumneavoastră de lucru pe acest subiect, pentru că veți avea discuții importante la nivel de ministri, de, de, de uh, resort. Aș vrea să știu dacă figurează subiectul pe agenda de lucru, dacă aveți propunere de făcut, în așa fel încât să avem o mai bună coordonare a inspecțiilor și să putem astfel să îi găsim pe cei care contravin regulilor europene în domeniu. Mulțumesc! Danke, jetzt folgt Tari Mulțumesc! Doamna Mr. Chair, and thanks a lot, uh, Minister. Here, I'm over here. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule ministru. Aici sunt. Da, sunt foarte încântată să putem avem președinția slovacă, chiar începe chiar acum. Aș avea două întrebări. Una se referă la ceea ce Uh, ascultând ce au spus colegii, știe clar că directiva lucrătorilor a dus la multă îngrijorare în rândul nostru și indiferent care sunt pozițiile noastre și știm că ele sunt împărțite în comisia noastră, ideea este să nu avem o despărțire, un hiatus care se instalează între Europa de Est și cea de Vest. Mai mult decât atât, ne dorim să-l conlucrăm cu parlamentele naționale, nu doar cu acele uh, Uh, parlamente care au ridicat cartonașul galben, dar și cu acele care nu l-au ridicat. De aceea cred eu că dumneavoastră, ca și președinție dintr-o țară precum a dumneavoastră, aveți rolul de a modera această dezbatere și de a evita această dezbinare. Și încă o întrebare care se referă la inițiativa pentru tineret. Am fost încântată să aud că ați menționat situația specifică a persoanelor care vin din comunități marginalizate și aceasta a fost o îngrijorare a noastră de multă vreme. Am lucrat și cu organizațiile de tineret și anume că are nevoie de activități mai specifice, mai țintite pentru a uh, ajuta aceste categorii, cum a spus și noastră, spre exemplu minoritățile rome, tocmai pentru a putea ști exact care este situația lor și pentru asta e nevoie de o evaluare pentru a ști exact dacă această garanție a funcționat. Mulțumesc! Și ultima vorbitoare este doamna Stevens. Dank u wel, voorzitter. Dank u, collega's. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Sunt convinsă că vom înregistra progrese în ceea ce privește toate aceste subiecte sub președinția dumneavoastră. Însă directiva lucrătorilor detașați uh, pune mari probleme, mai ales în țara mea și, de asemenea, și actul de accesibilitate. Am înțeles că dumneavoastră vă doriți să eliminați orice povară financiară sau administrativă în cârca IMM-urilor. Bun. Acum, ca să fiu cinstită, nu știu, uh, nu văd o legătură între cele două dacă ești o întreprindere mică, mijlocie sau orice altă întreprindere și ai, trebuie să aplici acest act de accesibilitate, acesta se aplică tuturor, nu indifer, indiferent de mărimea întreprinderii. Adică ce, o întreprindere mai mare, dacă ar aplica legea, ar avea un profit mai mare sau ar avea clienți mai mulți? Nu. Și când vorbim despre această noțiune de acces, accesibilitate, încă de la bun început aceasta trebuie să fie cuprinsă în ecodesign și dacă să ne uităm la costurile suplimentare, în mod clar, în mod inevitabil, accesibilitatea este ine- ceva inevitabil. SUA a venit cu o dovadă clară a faptului că acest lucru poate fi realizat. Și aș vrea să ne dați mai multe explicații. Ce ați vrut noastră să spuneți când uh, vorbeați despre eliminarea poverilor administrative și financiare? Am auzit atât de multe pretexte și, și scuze până în prezent, încât aș vrea să mă lămuriți. Mulțumesc! Mulțumesc pentru discuție, domnule ministru. Membrii Comisiei de Ocupare sunt uh, interesați de subiecte foarte diverse și dacă am mai fi avut timp la dispoziție, cu siguranță ar fi fost și mai multe întrebări. Văd că oricum vă rămân 22 de minute ca să răspundeți. Vă rog frumos! Ďakujem pekne za slovo. Snáď začnem tým, že som veľmi milo prekvapený. Keď som odchádzal zo Slovenska... Mulțumesc foarte mult și vreau să vă mulțumesc pentru că sunt deosebit de încântat de intervențiile dumneavoastră. Știu că mi s-au spus anumiți jurnaliști, anumiți oameni politici din uh, Slovacia, uh, mi-au spus înainte să vin aici, a, mergi la Bruxelles, hai să, să vezi că o să fie uh, gol peste tot, că oamenii de bază întorc din concediu. Dar văd că nu e așa și că dumneavoastră sunteți foarte interesați de subiect și de prioritățile președinției noastre slovace. Deci, în mod foarte clar, e un semnal foarte pozitiv, așa, per se. Și e clar că asta va permite o modificare a percepției cetățenilor europeni, pentru că unul din scopurile președinției noastre este tocmai să realizăm acest lucru. Acum, întrebările au fost numeroase și îmi cer scuze încă de, pe, de la bun început dacă eventual nu voi fi în măsură să răspund fiecăruia în parte. Am să încerc să îmi concentrez răspunsurile pe câteva din priorități și să acopăr câteva din în întrebări. Acum, dacă mai sunt și alte întrebări rămase pe din afară sau suplimentare, uh, mi le trimiteți. Aș vrea să spun că uh, cu doi ani înainte de prelarea președinției, noi deja am comunicat uh, în acel trio al uh, președinției țările de jos, Malta și Slovacia. Pentru că știm foarte bine, am, am colaborat pentru că știm foarte bine că șase luni e o perioadă foarte scurtă și aproape imposibil să lansezi un dosar și să-l și duci la bun sfârșit. Și tocmai de aceea, și subliniez, am subliniat acest lucru în, în introducerea mea, noi ne-am dorit să fim concreți și să definim clar ceea ce ne dorim să facem. Dar, pe de altă parte, nu facem decât să continuăm munca deja începută de alte președinții și avem nevoie de o monitorizare a acțiunilor și cu siguranță colegii din Malta uh, spun și ei acest lucru. Ministrul lor, dacă ar fi prezent aici, uh, ne-ar permite să avem o dezbatere mai directă, pentru că multe din subiecte nu au fost acoperite până la bun sfârșit și rezolvate sub o singură președinție, sub președinția malteză. Nu? Bun, acum poate că ar trebui să mă refer la un aspect și anume ambiția noastră de a schimba percepția cetățenilor față de Uniunea Europeană. Și întrebarea este cum vrem să facem asta. Eu sunt convins și în același timp e și o poziție oficială a țărilor care asigură președinția despre faptul că instituțiile europene au multe de învățat de la cetățeni. Slovacia are anumite priorități pentru dosarele legislative, nelegislative și prioritățile sale se bazează pe faptul că Slovacia a organizat diferite evenimente și conferințe pe aceste subiecte. Și asta ne-au au permis participanților să dezbată aceste aspecte și deci să prezinte rezultatele obținute către uh, public. Când spun public, nu mă refer doar la publicul slovac, ci european. Deci, în acest sens, noi trebuie să dublăm eforturile și să facem asta în, într-adins. Trebuie să, să discutăm toate aceste subiecte în mod mult mai detaliat, în așa fel încât să putem prezenta cetățenilor rezultate concrete. Eu am avut un feedback foarte, rezult, foarte pozitiv când a avut loc summitul informal despre care v-am vorbit deja, referitor la digitalizare și impactul, consecințele acesteia. Și subiectul a fost bine ales. Impactul digitalizării asupra ființelor uh, omenești, asupra pieței muncii, asupra legislației din domeniul muncii. Peste 90% din participanți uh, uh, au avut la un moment dat o funcție de ministru și e clar că ei cunoșteau foarte bine subiectul și această prioritate va fi una nu numai acum, ci și pe viitor. Și e foarte important să găsim deja răspunsuri. Acum, mai concret, după 20 de ani în politică, eu am încercat la Consiliul Informal să organizezi o descindere la fața locului, să mergem într-o întreprindere, într-o fabrică, să vedem cum s-au schimbat lucrurile după ce s-au introdus roboții în uh, întreprinderea respectivă, câți oameni au lucrat acolo înainte, câți dintre ei și-au pierdut locul de muncă, ce s-a întâmplat ulterior cu ei. Și întrebarea este, cum putem să comunicăm pe acest subiect cu cetățenii. Și colegii mi-au spus că da, e o inițiativă bună, probabil ceva nou, dar având în vedere ambiția pe care noi ne-am fixat-o, nivelul nostru de ambiție, e foarte important să intrăm și în aspectele practice ale lucrurilor, concrete, și să facem, deci, o legătură între teorie și practică. Așa că am mers la o întreprindere pentru a vedea exact cum oamenii fac față acestei tranziții. Și cred că aceasta este abordarea potrivită. În partea răspund deja la o, câteva din întrebările pe care mi le-ați adresat și anume cum anume vrem să ne realizăm aceste obiective. În mod clar, Ideea este că trebuie să ne apropiem de cetățeni și pentru asta mă refer aici la toate instituțiile și uh, mă refer și la Parlament și cred că veți fi de acord cu mine pe acest subiect. Și așa cum vedem lucrurile și la nivel național, e valabil și la nivel european. Dialogul social e ceva crucial. Fără dialog social nu poți găsi niciun fel de compromis. Și atunci, întrebările dumneavoastră referitoare la directivă, un subiect foarte important, au fost dezbătute și cu sindicatele. De altfel vom organiza o, o, o conferință la Bratislava pe această temă directivei. Evident, nu toți angajatorii consideră directiva exact la fel. Uh, exact așa cum o consideră și sindicatele. Unii din Germania, spre exemplu, mi-au spus că o astfel de directivă e inutilă. Așa că trebuie să abordăm subiectul în mod deschis. Pentru că toate aceste păreri demonstrează că e nevoie de o aprofundare a dezbaterilor. Și asta va fi unul din subiectele principale ale președinției noastre, indiferent dacă vom fi, da sau nu, în măsură să ajungem la o concretizare a dosarului. Oricum, discuțiile sunt necesare și cu siguranță ne dorim ca această directivă să ajungă la etapa când va fi și transpusă în fapt, realizabilă în fapt, când vor fi măsuri concrete pe care le vom întreprinde. Dar, înainte de toate, trebuie să așteptăm decizia Comisiei după cele 11 cartonașe galbene din partea statelor membre referitor la principiul subsidiarității. Acest lucru este deja pe masa de discuție și deci, acum, vom vedea dacă grupul de lucru își poate continua munca pentru a defini măsurile ce trebuie să fie luate. Am menționat deja conferințele pe care dorim să le organizăm sub președinția slovacă pe acest subiect. Acum, dacă ar fi să analizăm situația țărilor din Visegrad, ă, toți miniștrii care s-au întâlnit acolo, e clar că ă, directiva va fi unul din subiecte și salutăm această inițiativă de a putea discuta și de a găsi un, punct, un denominator comun, un punct asupra căruia să putem ajunge la un acord. Să vă dau un exemplu. În luna iunie, o parte anume, o specifică a acestui text a fost modificat. Acum mă întreb, oare ar fi trebuit să mai așteptăm încă șase luni sau opt sau nouă luni pentru a putea ajunge la ceva concret? Poate că anumite state membre și-ar fi schimbat părerea, nu? Și ideea este că aici, oricum, avansăm în teritoriul necunoscut și nu știm exact care va fi impactul deciziilor noastre în practică. Deci, așa ceva încă nu s-a mai văzut până acum în Europa și așa zisele țări vechi sau cu vechime ca să folosesc o astfel de sintagmă, sunt atât de dezbinate în poziții și e clar că nu putem forța pe nimeni, nu putem impune statelor membre dialogul, comunicarea, dialogul cu partenerii sociali, um, găsirea unui teren de înțelegere comun pentru a vedea dacă într-adevăr avem vreo șansă de a ajunge la un compromis. Acestea sunt câțiva pași pe care îi putem face până când directiva va fi adoptată. Însă eu nu am nicio îndoială asupra faptului că directiva este cu siguranță ceva necesar, Însă, înainte de toate, foarte important să găsim un compromis în ce privește conținutul acesteia. În momentul în care am discutat aceste subiecte cu Comisia Europeană, am discutat cu doamna Tyson, cu domnul Juncker și încă de la bun început, primul subiect, la prima întâlnire, a fost exact această directivă. Ceea ce demonstrează cât de important și de crucial este acest subiect. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să mă concentrez pe șapte puncte mai concrete, în așa fel încât să răspund la câteva din întrebările pe care mi le-ați înaintat. Cluciove posolstvo je, ktoré, ktoré maza... Actul de accesibilitate. Mesajul principal aici, pe care președinția slovacă dorește să-l transmită, este posibilitatea de a obține un acord pe actul de accesibilitate. Asta ne dorim să obținem la Consiliu. Și conținutul acestei propuneri este foarte complicat. Și de aceea e nevoie de o coordonare uh, constantă și de consultare în, cu statele membre. Președinția noastră consideră că o bună cooperare și cu Parlamentul European ar fi un factor cheie pentru a înregistra progrese în domeniu. Și mă încântă să constat că această cooperare există deja și ne așteptăm ca și pe viitor aceasta să continue și să se manifeste tocmai prin acei pași pe care îi vom face înspre uh, progres atât la Comisie cât și la Consiliu. Semestrul european și ideile sale principale demonstrează faptul că putem aborda un număr foarte mare de subiecte specifice din domenii foarte diferite. Uh, așteptările noastre, chestiunea Brexitului. E clar că ne putem aștepta la multe din partea summitului din Bratislava, pentru că am primit informații despre liderii care au fost contactați și cred că ar fi destul de realist să ne putem aștepta la un rezultat substanțial. Chiar și pe acele subiecte specifice, cum ar fi sprijinul pentru ocuparea în rândul tinerilor, e o prioritate în fond, nu? Deci, e clar că aceasta va fi din nou încă o provocare foarte importantă care va decurge din în urma Brexitului și care îngrijorează acum pe cetățeni. Ideea este cum putem să continuăm, eventual printr-un sistem de discriminare pozitivă în favoarea tinerilor, în așa fel încât aceștia să poată obține un loc de muncă. Și sunt foarte multe lucruri care sunt strâns legate între ele și, în mod clar, eu am uh, organizat foarte multe consultări individuale cu colegii mei, dar sunt o persoană așa, destul de optimistă și să sperăm că în decembrie vom fi în măsură să considerăm că directiva aceasta va fi ceva viabil. Bun, acum poate e prea îndrăznesc să spun asta în momentul de față, însă e clar că dezbaterile trebuie să aibă loc și trebuie să ne bizuim și pe experți. Și v-am spus, am contactat deja partenerii sociali care acordă importanță deosebită subiectului. Noi, în Slovacia, apărăm, evident, poziția noastră națională, clar, dar, în același timp, facem tot ceea ce ne stă în putință ca pe durata președinției noastre să putem dez- să dezvoltăm aceste subiecte, în așa fel încât dosarele acestea să ajungă la un final uh, fericit și anume să fie adoptate. Și în acest moment, e clar că trebuie să avem o abordare comună în ceea ce privește protecția socială, și după cum spuneam și în prezentarea mea inițială, mai există și un alt aspect, și anume agenda noilor competențe. Și acest lucru va fi abordat la Bratislava și cred că o atenție majoră trebuie să fie acordată subiectului, pentru că e clar, condițiile de pe piața muncii se modifică, evoluează destul de repede și asta include și digitalizarea, învățarea de-a lungul vieții și așa mai departe. Și o persoană nu poate pur și simplu să rămână în situația în care este și să fie mulțumită. Uitați-vă, dacă este să ne uităm de-a lungul istoriei, uh, de fiecare dată când a avut loc o evoluție tehnologică, unii au fost pentru, unii au fost împotrivă și au vrut să distrugă, eu știu, nu știu, toate aceste inovații. Dar e clar că schimbările vin odată cu progresul și digitalizarea și ea. Poate fi un caz în care unii mi vor spune, da, se vor pierde foarte multe locuri de muncă, alții vor spune, nu, dar există și avantaje. Deci, trebuie să lucrăm într-un mod care să ne permită să avansăm și să ținem pasul cu evoluția tehnologică și cu digitalizarea în mod armonios. Și în următoarele luni, cred eu, că am putea veni cu anumite recomandări în acest sens. Pentru că la Bratislava s-au făcut foarte multe trimiteri la faptul că 400 sute de milioane de oameni vor fi direct afectați de digitalizare și atunci vor trebui eventual să își schimbe total situația, să se mute, să migreze. E clar că e nevoie de coordonare, s-a spus deja acest lucru în nenumărate rânduri și am indicat faptul că ne vom dezbate și consecințele Brexitului. Dacă nu am fi avut Brexitul, bun, poate lucrurile ar fi fost diferite. Însă acum noi avem datoria să venim cu un răspuns puternic în ceea ce privește relațiile noastre viitoare cu Regatul Unit și în același timp să coordonăm sistemele noastre de asigurări sociale și asta e o prioritate și toate modificările vor trebui să fie luate în considerare pentru că aceste modificări vor avea consecințe. Ocuparea la tineri, am vorbit despre acest subiect și anume pentru noi în acest domeniu este important să continuăm, să continuăm să oferim asistență și să încercăm să găsim resurse financiare suplimentare pentru sprijinul tinerilor. Să folosim fonduri care să fie poate transferate în alte domenii. Dacă ne gândim la 24%, tot e cu 2% mai mult decât uh, șomajul la tineri. Acum doi ani, nu, acum doi ani însă situația era mult mai gravă. De la 83.000 am scăzut la 13.000. Și ce contează și mai mult în legătură cu acest proiect este să îi se măsoare eficacitatea. Avem de-a face cu proiecte care aduc eficiență pe termen lung. 84% din tineri au fost uh, angajați ca urmare a utilizării acestor fonduri și proiecte. 84% dintre tineri au uh, rămas angajați chiar și în lipsa sprijinului special uh, acordat de aceste fonduri. Deci cred că este foarte important ca aceste proiecte să meargă mai departe, pentru că cu siguranță vor fi prioritare pentru președinția noastră. Așadar, mă aștept la anumite schimbări de fluxuri de capital în perioada următoare. Sigur că nu am cum să epuizez acum uh, toate întrebările pe care mi le-ați spus, domnule președinte, uh, pot să vă trimit uh, răspunsuri în scris. Dacă doriți, sigur, multe propuneri legislative nu vor fi prezentate. Unele sunt în curs de elaborare, iar la Consiliul din octombrie, Consiliul de Ministri ai Afacerilor Sociale, uh, se va dezbate și procesul de implementare va începe. Cred că contribuția specialiștilor, profesioniști va fi foarte importantă cu ocazia conferinței de la Bratislava și sper că vom reuși să comunicăm și cu cetățenii, pentru ca cetățenii noștri să înțeleagă rolul instituțiilor individuale în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Stimate domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru această um, participare la discuție. Cu siguranță vom avea o colaborare strânsă și uh, Acum uh, vom trece la votul uh, privind avizul nostru referitor la bugetul pe 2017. Ați spus de mai multe ori Este un subiect foarte important în discuția noastră, în dezbatere și cred că Într-adevăr, după cum s-a văzut, numai uh, cu ajutorul bugetului se poate combate șomajul la tineri și sărăcia și așa mai departe. În această după-amiază, mulți membri ai comisiei noastre au spus foarte clar că că avem uh, nevoie uh, avem nevoie de măsuri în acest sens și uh, pe aceste chestiuni vitale, sociale pentru viitor, uh, trebuie să uh, reușim să avem și finanțare adecvată. Nu putem permite să se facă reducerile propuse de Consiliu, nu putem să pierdem încă niște generații în Europa și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! So, dann machen wir kurz einen Break. Bun, facem o scurtă pauză.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 So, können wir dann wieder... Bun. Haideți să reluăm. So, ich rufe auf den Tagesordnung. Urmează punctul 11 de pe ordinea de zi. Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru 2017, toate secțiunile. Avem o listă de vot pregătită și putem să începem. Începem cu compromisul D. Îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul E, 56, 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5602 pentru, împotrivă. Haideți să votăm electronic, vă rog. Cinci șase zero doi. Toată lumea a votat? Sa... La PP avem un vot în plus. Și la conservator la fel. Cineva trebuie să nu mai voteze. Bun, acum cineva a renunțat, e perfect și se respinge. Marian Harkin îmi cer scuze, domnule președinte și dragi colegi, v am uitat cartela de vot. Vă rog să mă iertați, îmi pare foarte rău, dar vă rog să țineți cont de acest lucru la voturi. Dann brauchen wir ein deutlich... Ja, es kommt ja mal vor. Da, se întâmplă. Ce să-i faci? Din când în când se poate ierta, dar uh, nu prea des, o dată de fiecare. Rezultatul oricum nu se schimbă. 5602 este respins. Trecem acum la 5657. Pentru? Vă rog să votați. Împotrivă. Se respinge. Trecem la 5603. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Deschidem votul electronic la 5603. Toată lumea a votat. Se respinge. Trecem la 5604. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar aș vrea să verificăm. 5604. Am alle abgestimt.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 Haideți să verificăm electronic 5605 s-a deschis șase douăzeci și doi pentru împotriva abțineri se adoptă. 56, 38, observațiile pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 5606 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 5607 pentru împotrivă. Cred că a fost o majoritate, dar mai bine verificăm, pentru că nu e ușor de văzut. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 56-40 pentru împotrivă, haideți să verificăm, 56-40, vă rog să verificăm. A votat toată lumea, se închide votul, se respinge. Compromisul A, 56-74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-59 pentru, împotrivă, se respinge. 56-09 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-10 pentru, împotrivă, Verificăm 56-10, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul, se respinge. 56-39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 56-11, pentru, împotrivă, Cred că se respinge, dar mai bine verificăm. Electronic, vă rog, 5611. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul B, 56-75 pentru, împotrivă, Cred că e aceeași majoritate, dar ca să fim siguri, mai bine verificăm compromisul B, vot electronic. Mm -hmm. Ist die Abstimmung ist geschlossen. Compromise B ist abgelehnt. Compromisul B se respinge și trecem la votul următor, 56-12, pentru, împotrivă, Cred că se respinge. 56-60 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 56-69 și 56-28 sunt caduce și trecem la 56-33. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 56-13 pentru... Cincizeci și șase, treisprezece, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. șase paisprezece pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-15, cifrele, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56-15, comentariile, cu un amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56-17 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Oricum nu văd așa de clar când ridicați mâna. A votat toată lumea? Atunci votul se închide și se adoptă. 56-62 pentru, împotrivă, se respinge 56, 62 comentariile pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 56, 18 cifrele pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 56, 18 comentariile pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 56-68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem apoi la compromisul C. Ba nu, 56-19 trebuie votat pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C5676 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5642 pentru, în, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5621 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56-23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56-29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-56 este caduc, 56-31 Deci, 56-31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem acum 5632 cu un amendament oral, cifrele pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 5632 comentariile cu un amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și deci Celelalte amendamente nu mai trebuie votate. Nu este necesar un vot final, pentru că e vorba doar de avizul nostru. Și aici se încheie acest vot. Vă mulțumesc. Trecem mai departe la următorul vot. Punct 12 haben wir nur eine. Durchführung der Vereinbarung zwischen dem Allgemeinen Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Europäischen Union, der Europäischen Transportarbeiterföderation und der Vereinigung Trecem la următorul vot și anume la punerea în aplicare a acordului uh, COGECA, Federația Europeană a Lucrătorilor ETF și Asociația Organizațiilor Naționale cu privire la munca în domeniul pescuitului și uh, așa mai departe, în legătură cu Organizația Internațională a Muncii. Trecem la acest vot, așadar weiß, dass ich mir jetzt den Sonderdolmetscher zuziehe. Nu știu ce au făcut interpreții, spune președintele. Interpreții au și ei uh, ordinea de zi. Așadar, uh, Trecem la punctul 12, așadar, și trecem la vot. Uh, alineatul 1, 12 pentru, împotrivă, Abțineri. Abțineri, așadar, verificăm. A votat toată lumea. Respins. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul E. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar dacă sunt dubii, nu, nu sunt dubii, așa că amendamentul 19 pentru, împotrivă, aș vrea să verificăm totuși 19, N-am văzut destule persoane cu mâna ridicată. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a deschis votul. S-a închis votul 26 la 26. Care? Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, se adoptă. C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, a, spune președintele, de fapt, e greșeala mea. Aceasta... Atunci trecem la votul final, de fapt, electronic. Dacă a votat toată lumea. Se închide votul. 46 la 6 cu 0 abțineri. Mulțumim uh, foarte mult raportorului și rezultatul va fi comunicat. Dacă există obiecții, da, Thomas Mann dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am mulțumit raportorului de la ultimul raport și cred că ar trebui să mulțumim și raportorul pentru uh, bugetul general, domnul Thomas Handel, pentru raportul său excelent. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, strategia pentru Europa în domeniul aviației. Raportor este Ole Christensen și înainte să uh, vină să înceapă să ne spună uh, ce e mai important despre raport, aș vrea să îi rog pe cei care au de vorbit să se ducă afară să vorbească. Aber für den Bericht sollte schon noch jemand da bleiben. Se poate totuși să mai rămână cineva pentru raportul dânsului. Bine, deci, strategia de aviație pentru Europa, Ole Christensen o să ne spune câte ceva despre această strategie. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul avizul pentru Comisia TRAN cu privire la strategia în domeniul aviației pentru Europa s-a compus în cooperare și dialog cu alți actori în domeniul aviației civile. Eu uh, m-am întâlnit cu reprezentanții în domeniul industriei producătoare, cu organizațiile în domeniul aviației, dar și cu sindicate și cu uh, Uh, oameni de știință în domeniu și am uh, discutat și cu George Bach uh, pentru ca să vedem cum putem să asigurăm condiții de lucru corecte în domeniul aviației europene. Am citit, desigur, și avizele pe care le-au scris celelalte comisii și pot să vă spun că pe baza acestor idei vedem că există un consens destul de larg între mai mulți actori. Ei s-au pus de acord că trebuie să fie mai ambițioși și trebuie să combată competiția și concurența neloială în Europa pentru a crea un viitor sustenabil pentru acest sector și pentru a garanta locuri de muncă de înaltă calitate în Europa. Iar ambiția mea de raportor este să avem un aviz constructiv cu propuneri concrete și cu cerere de acțiune pentru ca să creăm un viitor pentru aviația europeană. În um, acest uh, aviz m-am concentrat pe cinci subiecte cu care trebuie să ne confruntăm ca să obținem aceste obiective. În primul rând, avem nevoie de un dialog social, avem nevoie de parteneri sociali foarte independenți și puternici. Trebuie să insistăm să avem un proces de consultare adevărat și de îmbunătățire a dialogului social în domeniu. Eu uh, cred că căzderea puterii sindicatelor nu este un lucru bun pentru dialogul social și de aceea trebuie să subliniem nevoia de a forma uh, mai, mai bine drepturile sindicale în Europa în domeniu. Apoi altceva, noi modele de uh, business și de angajare. de exemplu, unele modele um, ar trebui să fie aplicate mai mult, pentru că altele nu fac decât să um, abuzeze de drepturile uh, cet, uh, angajaților. Nu e vorba aici numai de condițiile de lucru, ci e vorba și de siguranță și de standarde de concurență. Eu uh, am subliniat, printre alte inițiative, o interdicție privind contractele cu zero ore și formarea autofinanțată pe zboruri de linie, pay to fly. Am considerat și că mai trebuie respectate anumite principii importante. Acordurile de aviație cu țările terțe sunt foarte importante, de asemenea, unde trebuie respectate drepturile um, lucrătorilor și Convenția OIM. Um, Altă chestiune importantă, cercetarea și educația, formarea profesională, pentru ca să se facă destule investiții, destule inovare și deci destulă finanțarea inovării și cercetării și, în, nu în ultimul rând, sănătatea și securitatea la locul de muncă. Trebuie să garantăm uh, lucrătorilor în acest domeniu condiții de lucru corecte, indiferent de mărimea companiei care îi uh, angajează, iar uh, locul de reședință nu trebuie să facă o diferență. O să înaintez mai multe amendamente pentru ca toate aeronavele să fie uh, verificate în ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă. Și uh, voi, uh, nu voi încerca să depun prea multe amendamente pentru că avem un termen foarte strâns, însă mă bucur foarte mult să primesc comentariile colegilor și contribuțiile dumneavoastră pentru că sper să avem o cooperare constructivă pe acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, Ole. Și acum începem discuția din partea PPE. Peter Koch. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului Ole Christensen pentru avizul său foarte bun. Mi se pare foarte bine să facem acest raport având în vedere și um, cearta de competență cu privire la EMPL și alte comisii în ceea ce privește dumpingul. E vorba de o nevoie de a ne concentra pe dosare mai mari. Și uh, acest dosar conține foarte multe aspecte și este o bază foarte bună pentru a continua să muncim în acest domeniu. Sunt convins că împreună vom putea să ajungem la un document satisfăcător. De la liberalizarea serviciilor aviatice la începutul anilor 90 s-au schimbat multe. S-a deschis piața, dar a crescut și concurența, mai ales uh, societățile, companiile de linie sau companiile uh, în domeniul aviației sunt supuse unei concurențe masive care nu întotdeauna se bazează pe condiții echitabile. Prin noua strategie în domeniul aviației, Comisia dorește să îmbunătățească competitivitatea companiilor și industriei în general în domeniul aviației la nivel foarte ridicat de calitate și de securitate pentru pasageri. În acest context este important să luăm măsuri pentru ca să îmbunătățim agenda socială și pentru a crea locuri de muncă de calitate în domeniul aviației. Trebuie să ținem cont neapărat de faptul că Modelele de angajare noi există deja. Avem sistemul pay to fly sau alte forme de angajare atipică, cum s-a vorbit deja la punctul 4. Noi credem că aceste noi modele de ocupare nu sunt în sine negative dar și nu trebuie interzise complet, ci trebuie pur și simplu reglementate și verificate și trebuie să se elaboreze norme pentru ca să se garanteze chiar și cu acestea standarde de securitate și de protecție foarte bune. Mi se pare bine că la punctul 5 se vorbește despre situația specială a locurilor, de, a operațiunilor uh, uh foarte mobile Uh, și a bazei de reședință ca uh, un criteriu important care trebuie clarificat, pentru ca să vedem care sunt, uh, de fapt, legislațiile din domeniul social, fiscal și al ocupării care trebuie să se aplice și pe viitor. Nu e vorba aici numai de neaplicarea principiului bazei de reședință, ci de îmbunătățirea temeiului juridic. Trebuie deci să îmbunătățim lucrurile și să concretizăm uh, legislația existentă. Vreau să mai subliniez și că um, ar fi bine să verificăm continuu uh, ceea ce se întâmplă pe piața aviației, să există un schimb de opinii continuu între statele membre și, con, și comisie și întreprinderi pentru ca să se recunoască noile tendințe ocupaționale și să se garanteze condiții bune de angajare în domeniul aviației. Pe total, trebuie să punem accentul și mai mult pe formarea profesională și pregătire. Numărul 8 mi se pare insuficient aici. Trebuie să punem mai mult accent pe ideea de a avea o forță de muncă foarte calificată și cu experiență și în acest sens eu aș fi pentru o academizare a studiilor, adică și o combinare a mm, lumii um, academice cu competențele, cu studiile duale de com, uh, colaborare cu întreprinderi. Fie că e vorba aici de drone, fie că e vorba de digitalizare, trebuie să ținem pasul cu uh, progresele făcute și eu voi înainta amendamente în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Iar acum, din partea ECR, domnul Slokovski. Slotovski, spune președintele. Snista. ECR? Nimand? Gut. Nu e nimeni în sală. Alde nu văd pe nimeni pe listă, cel puțin aici, din partea GUE. Ba da? Deci, repet, ca și azi dimineață. E a doua oară astăzi, da. Da, mulțumesc foarte mult pentru că ați lucrat atât de bine la acest raport, la acest aviz. Sper să avem uh, o discuție foarte bună pe viitor. Printre obiectivele importante în Europa, înaltă securitate și standardele siguranță sunt esențiale. Trebuie să creăm locuri de muncă de calitate și comisia noastră trebuie să aibă grijă la condițiile de ocupare, la formarea profesională și uh, la pregătire. Există motive foarte importante pentru care trebuie să consider... există motive destule de a gândi că în anumite companii nu se organizează formări care sunt încurajatoare de securitate. Există formări în care piloții trebuie să plătească pentru fiecare oră pe care o fac. Și trebuie să uh, compenseze pentru lipsa de salariu pe anumite ore printr-o muncă suplimentară, cu ore suplimentare. Și ceea ce duce, bineînțeles, la oboseală și la o lipsă de siguranță. Din colaborarea cu deputații dinainte, Comisia, um, în aceste discuții pe care le-am avut, s-a, Comisia a încercat să apere uh, aceste practici, dar, de fapt, sectorul acesta este deja foarte inovator și formulele standard de ocupare uh, se cunosc și cele inovatoare au fost deja de asemenea discutate. Schemele de zbor um, cu zero ore ar trebui să fie eliminate în general în Europa și dacă vorbim de o strategie a aviației în Europa, trebuie să vorbim despre stagii, despre uh, condițiile de lucru ale piloților și despre formarea profesională mai în detaliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Cari, pentru GUE. Da, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorului. Această bază de pornire este foarte bună, suntem de acord în multe puncte, dar uh, cu siguranță în ceea ce privește analiza vom fi poate de păreri diferite. Nu, nu ne place foarte mult uh, evaluarea la jumătatea perioadei, așa cum îi place raportorului. Eu cred că ar trebui să lucrăm la propuneri concrete pentru a combate dumpingul în domeniul aviației. Situația e foarte gravă, pentru că acum un an Aici, în comisie, am primit o vizită de la mai mulți actori interesați care au povestit uh, despre condiții de lucru foarte îngrijorătoare. Ei au spus, de exemplu, că le este teamă să povestească dacă se creează situații foarte grave pentru ca să nu-și pierdă locul de muncă și pentru că altfel nu vor mai putea fi angajați. Și mi se pare foarte bine de aceea ca aceste condiții să devină temă de discuție și să se interzică unele uh, contracte, precum modelul de angajare pay to fly. În ceea ce privește independenții, avem o mare problemă tot în domeniul uh, aviației, trebuie să insistăm pentru ca să nu rămână totul la un nivel de recomandare, ci să se ceară să fii angajat direct la compania respectivă. În legătură cu uh, baza de reședință, e o problemă foarte mare și aceasta. Ce criterii putem să aplicăm aici? Cum putem să ne asigurăm că este un criteriu inteligibil și pentru cei care trebuie să participe la elaborarea de noi condiții. Eu zic că, în mod excepțional, am putea să acceptăm că nu trebuie să rezolvăm totul aici și acum, dar trebuie să facem tot ce se poate pentru ca să schimbăm ce nu merge. Unele state au început deja să impună cerințe către companiile de transport înainte să poată să intre pe aeroporturile lor să, să zboare pe aeroporturile respective. Poate că aceasta s-ar putea folosi modelele pay-to-fly să fie respinse, de exemplu, dacă se aplică, să se spună nu se mai poate ateriza la noi pe aeroport. Oricum, mă bucur foarte mult de discuție și sper că o să reușim să găsim un consens. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Laura Agea ar trebui să ia cuvântul, dar văd că doamna Agea nu este în sală. de lin nu este nici ea, de fapt, dar Jean o să vorbească în numele lui Karima. Da, o înlocuiesc pe Karima lin, care este raportor din umbră. Ca și alții, ar dori să mulțumesc raportorului pentru avizul foarte complet, care acoperă aspectele majore ale subiectului acesta vorbind de, vorbind de fapt despre condiții precare de uh, locuri de muncă, care sunt o amenințare pentru securitate în uh, domeniul aviației. Numărul uh, de falși independenți sau alte forme de leasing, de pay to fly sau alte zero ore, toate acestea au crescut în ultimii ani. Cred că ar trebui să acordăm o atenție deosebită subiectului și să ne asigurăm că aceste noi tipuri de locuri de muncă precare sunt uh, eliminate pentru a garanta un nivel de securitate foarte important, foarte minim, dar totuși foarte clar pentru lucrători. Când e vorba de sectoare sensibile, precum cel al aviației, nu putem să permitem aceste tipuri de uh, de contracte sau de condiții de lucru și știm că există deja o tragedie, cea a Wings de anul trecut, pe care am fi putut să o evităm dacă nu aveam așa ceva. Suntem bucuroși uh, că raportorul cere încheierea oricăror contracte de acest tip, care le găsiți la punctul 4, și salutăm uh, cererea lui de angajare directă în domeniul aviației pentru a evita dumpingul social. Ne bucurăm foarte mult că vom putea lucra cu raportorul pe acest domeniu pentru ca acest sector să devină sigur pentru lucrători și pentru pasageri, așa cum ar fi trebuit să fie întotdeauna. Și dacă pot să adaug și eu o, un comentariu în legătură cu baza de reședință și mobilitatea lucrătorilor, poate că vă amintiți de eforturile pe care le-a făcut o companie care a apărut în discuții când vorbeam de coordonarea securității sociale. Nu vreau să menționez acum uh, numele companiei, pentru că nu doresc să fie menționați în comisia noastră, dar ei încercau să-și bazeze o mare parte din lucrători într-o țară pentru ca să plătească, de fapt, salarii mult mai mici și asigurări mult mai mici. Pentru că majoritatea lucrătorilor nu trăiau în acea țară. Am reușit să atacăm problema în legislația pentru securitatea socială și e foarte important să continuăm la fel de exigenți pentru ca să fim consecvenți între legislațiile care se aplică lucrătorilor în diferite țări. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că Jean vorbea de Ryanair, dar nu sunt foarte sigur. Acum uh, era Laura Agea la rând, dar nu este în sală. Deci, Joel Mula pentru, Mula pentru NF nu vrea să ia cuvântul. N-am înțeles, dar gestul dumneavoastră părea că nu vreți să vorbiți. Nu asta vreau să spuneți. Iertați-mă. Nu, nu vreau să intervin, domnule președinte. Mulțumesc. Marita Ulfscoc atunci, următoarea. <clears throat> Uh, Mulțumesc foarte mult lui Ole pentru raport care se concentrează chiar pe aspecte cheie pe care comisia noastră trebuie să le trateze, având în vedere uh, problemele în domeniul aviației și al condițiilor de muncă. Sunt câteva puncte pe care vreau să le subliniez. Uh, Comisia ar putea să facă mai mult în domeniul strategiei uh, aviației, pentru că ea momentan este prea slabă. E bine să știm că acum Comisia dorește să îmbunătățească dialogul social. E vorba de un dialog care necesită o susținere puternică și piloții noștri, personalul de cabină și personalul de la sol, nici măcar nu se pot organiza. Am văzut contracte de angajare care interziceau uh, angajaților să ia contact cu sindicate, ceea ce nu este acceptabil și încalcă convenția OIM. Avem nevoie de mai multe dovezi însă în acest sens, avem nevoie de mai mult angajament uh, în uh, crearea unei calități de viață și de lucru mai bună. Ceea ce ar putea să facă și Comisia pentru a îmbunătăți situația este să întărească rolul Biroului European pentru, pentru Siguranța Aviatică, EASA. Această agenție ar trebui să aibă un mandat mai puternic și resurse mai bune. Trebuie să revizuim uh, regulamentul de bază ale EASA. Nu putem vorbi despre securitate fără o revizuire la nivel european, nu au existat nicio consecințe pentru um, companiile care încalcă reglementările. Am avut anumite cazuri izolate în care EASA a reacționat, dar nu, nu este destul. Și ne trebuie standarde minime de condiții de lucru în acest sector pentru ca companiile să poată face concurență una alteia pe picior de egalitate. S-a menționat o companie aici care nu este decât un exemplu dintre cele care nu respectă, de fapt, aceste reguli de concurență. Și, în final, ar trebui să ne asigurăm că angajarea directă rămâne forma obișnuită de angajare în domeniul aviației. Trebuie să extindem cerințele de astăzi, care sunt de 50% dintre angajați care trebuie să fie angajați direct, ceea ce se aplică și la personalul de cabină și la personalul de la sol, dar, bineînțeles, și piloților. Am avut o serie de lupte cu Ryanair, dar și cu alte companii și putem spune că măcar o companie a reacționat după intervenția EASA în sensul că n-au mai putut să continue în felul în care începuseră. Cred că e foarte important să nu permitem uh, în acest sector să se înceapă cu practici de cowboy și de concurență neloială. Din motive de siguranță, dar nu numai. Trebuie să facem uh, ordine în acest domeniu și uh, cred că o să putem folosi raportul lui Ole pentru aceasta. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, George Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să continui și eu ideea colegilor care i-au mulțumit în primul rând uh, lui Ole și care i-au exprimat felicitările pentru acest raport foarte bun. El a punctat nevoia de colaborare cu toți actorii, ceea ce e esențial, a spus și că dorește să facă un raport, un aviz uh, ambițios și eu zic că deja prin această primă etapă a reușit să facă acest lucru. Eu îi susțin pe colegii care vor să provoace Comisia un pic, spunând că strategia nu merge destul de departe. Comisia, după părerea mea, nu s-a arătat foarte curajoasă. Și în moment, cel puțin, nu a abordat problemele grave. Dialogul social e esențial și uh, acordul cu țările terțe, de asemenea, uh, este esențial pentru ca să se respecte condițiile OIM, iar uh, Comisia are un rol important de jucat atunci când e vorba de negocierea contractelor. Sigur că mai poate fi uh, extins raportul, Ole știe acest lucru, acesta nu e decât un prim uh, proiect. Punctul 3 îmi place foarte mult de condiții uh, pentru de angajare, forma de angajare obișnuită, cea directă, pentru că și colegii au spus că sistemele pay to fly sau zero ore nu pot să fie acceptabile. Ele sunt teme esențiale care, de fapt, fac parte din dumpingul social și trebuie să protejăm condițiile de lucru. Regulile clare trebuie să fie foarte bine definite și, în final, la punctul 6, o le vorbește de mm, lucrătorii străini la bordul avioanelor. Eu mă gândesc că aici el vrea să se refere la țările terțe. Oricum, mi se pare pe total un aviz foarte bun, muncă de mare calitate și mulțumesc și celorlalți colegi care au contribuit prin toate intervențiile lor uh, în, la îmbunătățirea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci, Comisia Christophe Duza are cuvântul de la DG Move. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte doar pentru a spune cât de încântat suntem să constatăm că și Comisia dumneavoastră ia foarte în serios această chestiune legată de strategia aviației și observăm că primele dezbateri, primele subiecte evocate ne arată că subiectul este unul foarte important și că este preluat de acest grup Așa că noi așteptăm orice întrebări eventual specifice mai țintite pe care le-ați avea și așteptăm să conlucrăm împreună cu dumneavoastră pe acest subiect. Mulțumesc! Danke sehr. Mulțumesc! Ole, ai ultimul cuvânt. Despre raport. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile care au fost făcute și care cred eu că se vor înscrie foarte bine în aviz. Aș dori să spun celor câteva colegi care au menționat faptul că poate Comisia n-a mers destul de departe în propunerea sa. Da, sunt de acord. Comunicarea com Comisiei uh, e una binevenită, dar să sperăm că vom ajunge să avem o adevărată strategie pentru aviație și să avem ocazia să examinăm îndeaproape condițiile sociale și de muncă pentru că au existat atât de multe discrepanțe, așa că, în mod clar, va trebui să găsim o cale de a veni cu o propunere foarte pertinentă în materie de uh, aviație. Acum, eu cred că ar trebui să ne concentrăm și pe formarea piloților și a personalului, în așa fel încât să ne asigurăm că uh, personalul e calificat și e în măsură să îndeplinească atât obiectivele noastre cât și ale companiei aeriene pentru care lucrează. Însă pentru asta trebuie de asemenea să întărim și gradul de siguranță. Și poate că am putea să mai elaborăm lucrurile în această parte a raportului. Uh, apoi, principiul de precauție de asemenea a fost uh, menționat. Eu cred că companiile europene au tendința de a delocaliza. Însă, lucrătorii străini, în paragraful 6, George a menționat acest lucru, au posibilitatea de a veni și de a lucra pentru aceste companii. Deci, am menționat acest lucru și faptul că lucrători din țări terțe integrează uh, piața muncii în Europa. Gândiți-vă la lucrători din Orientul Mijlociu, care sunt uh, poate angajați în condiții total uh, neechitabile și uh, în acest sens trebuie să găsim o cale de a reechilibra concurența. Evident că avem, din fericire, foarte multe companii aeriene foarte bune care respectă uh, caracterul social. Dar, în același timp, e clar că Înțeleg și punctul de vedere al celor care, deși nu s-a spus pe șleau în această comisie, sunt de părere că, dacă e să ne uităm la numărul de oameni angajați în uh, domeniul aviației, e un sector foarte specific. Și E clar că există întreprinderi care nu se comportă în mod adecvat, așa că datoria noastră este să ne asigurăm că punem capăt al acestor comportamente și că creăm, de fapt, condiții egale pentru a avea situații de concurență loială pentru toate întreprinderile. Evident, concurența o poți face la nivel de prețuri, dar în același timp nici nu poți să, vin, să te vinzi, să, să, să vinzi absolut uh, uh, orice. Eu nu sunt de părere, și repet asta încă o dată, aștept cu, cu mare interes să cooperăm și să colorăm pe acest, uh, pe acest subiect și oricum vă mulțumesc tuturor încă de pe acum pentru comentariile constructive. So, Mulțumesc foarte mult tuturor. Ne-am terminat programul pentru astăzi. Punctul 14 a fost amânat din uh, cauza că erau probleme de termene la celelalte comisii. Așadar, ne oprim aici, vă urez o zi frumoasă, respectiv o seară frumoasă în continuare și ne vedem mâine la ora 9. Pe mâine!